președintă Buongiorno colleghi, la seduta è aperta. Bună ziua, dragi colegi. Haideți să începem lucrările ședinței noastre. Un anunț, în primul rând, ieri Președintele a anunțat interpretarea articolului 166, 167, alineatul 1 și alineatul 3 din